So, was wir schon mal machen können. Ce putem face de pe acum este să votăm în legătură cu uh, aditivii alimentari și trombina, pentru că aici votăm da sau nu și cred că putem face acest lucru. vă întreb cine este pentru rezoluția cu trombina, cine este pentru? So, again, aha. Da, cred că datorită faptului că nu funcționează consola de vot și noi pentru medicamentele falsificate avem nevoie de consolă, v-am propus să devansăm punctul 13 de pe ordinea de zi, votul privind aditivii alimentari, trombina porcină, pentru că aici ă, trebuie să votăm cu da sau cu nu. Dar tocmai mi se spune că tehnicianul a venit. În cazul acesta, haideți să facem un test să vedem dacă funcționează aparatul. E vorba despre trombină. Cine este pentru rezoluție să voteze cu da? Mă scuzați, spune uh,

So, we start again. Reluăm votul. S-a deschis votul pentru punctul 13, trombina. Deci s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Și se pare că funcționează 31 de voturi pentru, 21 împotrivă, o abținere. Această rezoluție a fost adoptată. So, dann äh, kommen wir zurück zu Tagesordnungspunkt. Revenim la punctul 10 de pe ordinea de zi, medicamentele falsificate o listă de vot amplă care se află în fața dumneavoastră. Începem cu a, propunerea de compromis numărul 6. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Propunerea de compromis 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Propunerea de compromis 9, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 10, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 11, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Numărul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Putem să dăm paginile până la 5, amendamentul 157 a raportorului. Cine este pentru 157? Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 17 a fost retras. ITRE 21. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Traducerea în engleză nu se captează în sală între pe interpreți. Sunt probleme? Eram la ITRE 21. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 159 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. ITRE 23 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Mm, mă așteptam să mi se solicite verificarea. Bun, verificăm electronic. S-a închis votul. Da, se adoptă. A fost uh, un vot strâns, dar se adoptă. 19 Split Amendamentul 19 pe părți, prima parte, cine este pentru? Împotrivă? abțineri se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 160 cade, 161 cade de asemenea, 20 Vot pe părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Pagina următoare, 162 și 163 și ITRE 25, identic. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 166 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 21 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Abstimmung beendet. Ah S-a închis votul. Și da, deci este destul de sugestiv. 32 pentru, 22 împotrivă, se adoptă. ITRE 27 identic cu 169. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Vot, 170. Vot pe părți 170, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Cade următoarea. 176, prima parte, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 173 pentru, împotrivă, abține, se respinge. 175 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. 175, verificare electronică. Äh, beendet. S-a închis votul. 24 pentru, 26 împotriva, 4 abțineri se respinge. Am ajuns la 174. Pentru, împotrivă, Am sărit peste ITRE 28, scuze, spune președintele, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. O sută șaptezeci și o sută opt identice. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 183 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. ITRE 29 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 23, vot pe părți, pentru prima parte, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Abstimmung beendet. S-a închis votul. 32 pentru, 22 împotrivă, o abținere se adoptă. 148 pentru, 184, mă scuzați, împotrivă, abțineri, se adoptă. 185, 186 identice, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 187, I330 și I331. I330 deci 187 i 30 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. i 31 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 188 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 189, ITRE 32, partea 1, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. O 190 și 32, partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Se pare că și juniorul votează. Nu știm dacă votează corect sau greșit. 191 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 192 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 193 vot pe părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 194 cade. 27, prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 199 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. ITRE 34 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 200 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. La pagina 12. 214. Din partea lui Vitorio Prodi. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. I337. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 215 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 216 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 218 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm. beendet. S-a închis Da, se respinge. 27 pentru, 28 împotrivă. Un vot foarte strâns. 219 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 29 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 221. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se respinge. 11. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. să mai votăm o dată. Pentru IMCO 11 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 223 și 224 identice. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 225. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 226 cade. 228. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 229 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic. Abstimmung beendet. S-a închis votul. 29 pentru, 27 împotrivă se adoptă. Următorul amendament cade 231. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. Litre 38. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 232, 233, identice, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 237 și 238 identice. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 239. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 240 340 și INCO 12 identice. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 241 și 242 identice pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 243. Voturi pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 249. Der Berichterstatter. 249 al raportoarei. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 246. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 248. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 250. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 252. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 255. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 254. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 256. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 257. cine pentru? Împotrivă? Abțineri. Se respinge. 258, 59 și încă 13 identice. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. 260, 61 identice. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Două sute șaizeci și trei. și 264. Cine-i pentru? Împotriva? Abține? Se respinge. 256, 266, 265, 66, mă scuzați, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se resping. 267 și 68. Da? Verificăm. Bine. Verificăm 265 și 266. Să deschid votul. Două persoane în plus la PP. Încă o persoană. Bun. Acum e ok. S-a închis votul. 30 pentru, 25 împotrivă. Se adoptă. Douăsute 67 și celălalt amendament 68 împotrivă. abține, se adoptă. 31 pentru Împotrivă? Abțineri se adoptă. i 43 Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. În continuare pe 275 mai jos. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Douăsute 79 acum, prima parte, și 280 prima parte, identice. Și IMCO 17 prima parte. Ja, wir stimmen darüber ab. Votăm, deci, aceste trei. Cine este pentru cele trei amendamente? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri se adoptă. Apoi trecem la 279, partea a doua, 280, partea a doua și 278, partea a doua. Și IMCO 17, partea a doua. Cine este pentru aceste patru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 279, partea 3 280, partea 3 Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. IMCO 17 acum, partea 3 -a. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 278, partea 3 a cinei pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Weiter geht's, Seite 19. Continuăm acum la pagina 19 cu 288 Tremopulos Rivazi. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Acum ITRE 45 și IMCO 18. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. I3 46. cine pentru? Împotriva? Abțineri. Se respinge. Verificare. Bine, verificăm electronic I346. Să deschizi votul. Abstimmung beendet. S-a închis votul. Da, respins. 292. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. IMCO 19. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 293 și 94. Cine-i pentru? Împotriva. Abțineri. Eu zic că se adoptă, dar haideți să verificăm. S-a închis votul. O persoană de la PPM Plus Bun, acum e ok. Se respinge 25 pentru 31 împotriva. 295 voturi pentru. 295 voturi pentru. Perelor Rodriguez. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 296. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 298. cine pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 299. Pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 300. Pentru. Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 301 pentru, împotrivă, abțineri se adopte. I3 48 cine pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 302 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. I3 49 și 303 cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 305. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 306 și 307. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 308 și 309. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 34 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 310. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 35. Voturi pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 312 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Acum 313 identic cu I353. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 315. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 36. Prima parte. cine pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. 316 și i 354 Cine-i pentru? Potrivă. Abțineri se adoptă. 317 prima parte. Cine-i pentru? Potrivă. Abțineri se adoptă. 317 partea a doua. Cine-i pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. Jos 323, partea 1. Cine-i pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 324. Cine-i pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 323, partea a doua, cine pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 326, 327 identice cu I357. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 328. Pentru. Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. 37. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 85. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. La pagina 23 jos, acum intre 60. Cine-i pentru? Împotriva? La pagina 23, ultimul amendament. Secretariatul îmi spune că toate celelalte cad. pentru că IMCO 19 a fost adoptat, deci toate celelalte cad. De aceea ajungem deci la pagina 23 jos, intre 60. cine pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abține, se adoptă. Trei sute treizeci și opt. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 342. cine pentru? Împotrivă? Nu e foarte clar. Deci întreb încă o dată. 342. cine pentru? Împotrivă? abțineri, verificăm. 342, verificăm, s-a deschis votul. Și I3 61, pentru că sunt împreună. Verificăm. S-a închis votul. Da, totuși clar. 31 pentru 23 împotriva se adoptă. Compromisul 14 acum. Cine este pentru compromisul 14? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trei sute patruzeci și șapte. Weisgerber. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 348. cine pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. 350 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. I366, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. IMCO 22, cine pentru, împotrivă, Abțineri? Se adoptă. 352 cu I 367. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 353. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. 354 cu I 368 pentru Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 355. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 356. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. I369. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 357 cu ITRE 70. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 43. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 358. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 359 cu I371. cine pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Inco 23. Vot pe părți. Prima parte. cine pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Partea a doua. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. I372. cine pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 361. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 44 a fost retras. 45. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. IMCO 24. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 360. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 365 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Litre 73, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 364 pentru. împotriva abțineri, adoptat. șase pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 367 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 368 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă 369 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. I374 cine pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 49 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. IMCO 26 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. IMCO 27 pentru, împotrivă, abțineri, respins. IMCO 28 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 371 cine pentru, Împotrivă. Abțineri. Respins. IMCO 70. ITRE, spune președintele. ITRE 75. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Să verificăm. Bine, verificăm ITRE 75. Abstimmung beendet. S-a închis votul. Da, foarte clar. Deci se adoptă. Trecem acum la 51 și 31. cine e pentru? Împotrivă. Abține se adoptă. 52 pentru. Împotrivă abțineri, respins. 53 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Următorul cade, 54 acum, cine pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. IMCO 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 3. Pentru, Potrivă. abțineri, se adoptă. 56. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 57. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 59. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 61 și 37. Împreună cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. I38. Pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. IMCO 5. Pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. La pagina 32 acum. Amendamentul 83, Parvanova acum. Deci 83, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. 85, cine pentru? Împotrivă? pagina 32 am votat în primul amendament 83 de pe acea pagină. Eu nu am niciun 69, spune președintele. Edwin, is it covered by the compromise? Yeah, it says in the voting list it's covered, no? 69 is covered. Kollege Seber, das ist... Äh, Domnule Zeber, aceasta este acoperită de compromisul 4, de aceea continuăm acum. Unde rămăsesem? La 85. Cine e pentru 85? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Acum 86 cu 87 identice. cine e pentru? Împotrivă? Abțineri. Se respinge. 88. cine e pentru? Potrivă. Abțineri. Respins. Pagina următoare acum. Sus, 84, Bartoloții. Cine-i pentru? Împotrivă? abțineri se respinge. 89 pentru, împotrivă, abțineri respins. 9 res retras, încă 7. Cine-i pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 90 pentru, împotriva, abțineri, respins. 92 și 3 13. Cine-i pentru? Împotrivă? Se adoptă. 92. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. identice 100 și ITRE 15. cine pentru? potrivă. Abțineri. Verificăm, deci, partea întâia votăm acum, verificăm electronic. Este Prima parte de la 100 și 315, verificăm prima parte. A votat toată lumea? Treizeci pentru, 21 împotrivă, se adoptă. Partea a doua, cine pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. Itre 16, cine pentru? Împotrivă? Abțineri, respins. 101 acum, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. 101. PP1 plus. O carte la afară. Bun, e bine acum. 31 pentru 19 împotrivă. Destul de clar. 11 acum. Pentru. cine pentru 11? Împotrivă? Abțineri respins. 102. Pentru? Împotrivă? Abțineri respins. 103 și ITRE 17. cine pentru? Împotrivă? Abțineri adoptate. 104 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 105, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 106, voturi pentru. Împotrivă, abțineri, adoptat. 108, voturi pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 109, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 110, identic 122, dar vot pe părți, prima parte. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Partea a doua. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm partea a doua. S-a deschis votul pentru partea a doua. S-a închis votul. 26 pentru 28 împotrivă. Respins. Bine că am verificat. Acum 14. Cine-i pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. 111 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 112 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 113 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Itre 19 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 114 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum ajungem chiar la votul final la raportul lui Mariza Maria, Matiaț s-a deschis votul. pe o persoană în plus. Acum e ok. S-a închis votul. 51 de voturi pentru, nimeni împotrivă, 3 abțineri. Felicitări raportoarei pentru acest rezultat fulminant. Și acum trecem la a doua, al doilea vot final. Votul s-a deschis acum. anume propunerea de rezoluție legislativă. A votat toată lumea. S-a închis votul. 46 de voturi pentru, nimeni împotrivă, două abțineri. La fel de clar, felicitări încă o dată Marizei Matias pentru acest raport. Continuăm pe ordinea de zi acum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

Ja, hier ist vor. Im Gegensatz zur Tagesordnung. Wieder alle konzentriert und fit für die nächste. Că sunteți gata să trecem la următoarea serie de voturi. În ce privește farmacovigilența, avem două rapoarte alcătuite de Linda McEwen, o directivă și un regulament și începem cu regulamentul. Deci nu așa cum era prevăzut în ordinea de zi, nu începem cu votul asupra directivei, ci asupra regulamentului. Sper că aveți în față lista de vot și începem cu amendamentul numărul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 34. Cine este pentru? Împotrivă. Se pare că nu toți sunt dispuși să voteze. Votăm regulamentul. Amendamentul 34. Vă invit din nou să ne semnalizați cine este pentru 34. Împotrivă. Să verificăm. S-a deschis votul. mulți se pare că nu au cartela de vot. Avem 55 de membri. S-a închis votul. Se respinge 22 pentru 26 împotrivă. Amendamentul 7 pentru Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul numărul 3, cine este pentru? Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 39 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 9, itre 9, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 40 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 41 voturi pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 42. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. I30. Voturi pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. ITRE 11 voturi pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul numărul 6, voturi pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. La jos pe pagina IMCO 4, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. ITRE 13 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Verificăm pentru ITRE 13. a fost respins, m-am înșelat, bine că am verificat. Îmi cer scuze, spune președintele. Se respinge. 48. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. vreau să spun că există un amendament oral. Aici ar trebui să introducem cuvântul identificare. Da, asta figura în lista noastră de vot și s-a adoptat. Ajungem la 47, rivazi, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. IMCO 5, voturi pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Avem un vot pe părți. Va trebui să mai votăm o dată, să clarificăm puțin lucrurile. IMCO 5, supunem la vot prima parte. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri se adoptă. Secretariatul îmi spune că va trebui să supunem la vot și partea a doua. Cine este pentru partea a doua? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul numărul 5. Cine este pentru? Mulțumesc, împotrivă, abțineri, se adoptă. Pagina următoare. 60. Prima parte, mă ghinesc cine este pentru. Împotrivă, abțineri, se abține, se respinge. Identic, 57 și 58, cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul numărul 7. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 59 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 60 partea a doua. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 61 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. i 16 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 62. Rivazii, i 17 identice, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. IMCO 11, prima parte. Și nouă, partea întâi. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. IMCO 11, partea a doua, nouă, partea a doua, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 63 IMCO 12, ITRO 18 identice. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. La PPE, o persoană în plus. Acum e în regulă se respinge 25 pentru 28 împotrivă. În josul paginii 64, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 10. Voturi pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 65 și ITRE 19 identice. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 2B consolidat. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm electronic pentru amendamentul 2B consolidat. S-a închis votul. 20 de voturi pentru, 33 împotrivă, se respinge. Mai departe, amendamentul 66. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 67 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 68 voturi pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Itre 20 voturi pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. 69. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 11. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 70. Voturi pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 71. Pentru, Verificăm 70. S-a deschis votul. S-a închis votul. Treizeci pentru douăzeci și trei împotrivă. Se adoptă. Trebuie să spun că soarele mă orbește puțin astăzi, dar nu a fost cazul doar în legătură cu acest amendament. Amendamentul 71. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. 12 și 73 și ITRE 21. Identice. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a respins. O mică diferență a meritat să verificăm. 72. Pentru? Împotrivă. abține, Se adoptă. I321. Partea B. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 12, partea B și 72, partea B. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Următorul cade. 74 și 75. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Doriți să verificăm? Bine. Verificăm 13. S-a închis votul. Se respinge. Șaptezeci și șapte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 78 și între 22 identice. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. IMCO 13. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Compromisul numărul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Ceva mai jos, 82 din partea domnilor Lize și Ulmer pentru, împotrivă, Abțineri? Se respinge. IMCO 15 și 85 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 2A. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 16 și 17 identice pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. ITRE 1 era de asemenea cuprins. 20 și ITRE 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Trebuie să verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Doi. Cine este pentru amendamentul 2? Împotrivă abțineri, se adoptă. 19. Voturi pentru. Împotrivă. Abțineri, se adoptă. 22. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 23. Pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 4. Cine este pentru 4? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul numărul 1. Cine este pentru compromisul numărul 1? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 33 și 36 identice. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 6 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Votul final. Pe marginea acestui raport s-a deschis votul. La PPE o persoană în plus. În continuare, o persoană în plus abia acum e în regulă? 52 de voturi pentru, niciun vot împotrivă, nicio abținere. Felicitări raportoare. Și acum votăm în legătură cu modificarea rezoluției legislative. S-a deschis votul. S-a închis votul. Același rezultat, 52 de voturi pentru, nici un vot împotrivă, nici o abținere. Felicitări! Mulțumesc pentru activitatea pe marginea regulamentului, dar noi continuăm cu voturile și acum votăm directiva privind farmacovigilența. Doamna Ayuso, îmi cer scuze, nu vreau să întrerup mai târziu. Amendamentul 84 aș vrea să-l retrag. Vom proceda Gata. are, mulțumesc. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Identic 72 și 30. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 75. Partea 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 74 și 76 identice. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 79. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 84 s-a retras. Și votăm acum pentru I311. Pentru, potrivă, abțineri, se respinge. 81, 82, 83, identice. Voturi pentru, Împotrivă. Abține. Se respinge. 85 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 80 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 87. 87 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 86, ITRE 12 și 88 identice. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri să respinge. 89 și 90. Cine-i pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. ITRE 13. Cine-i pentru? 89-90. Verificare. Bine. Abstimmung beendet. S-a închis votul. Da, foarte clar, respins. ITRE 13 pentru, împotriva, abțineri, respins. 91, 92, 93, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 95. Prima parte. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 94 cu ITRE 14, prima parte. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Respinse. 94, partea a doua. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Între 14 și 95, partea a doua. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 94, partea a treia, 95, partea a treia și între 14, partea a treia. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 95, partea a patra. cine pentru? Împotrivă? abțineri, respins. 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificare, bine. 8. Verificare, s-a deschis votul. Unul plus la PP. S-a închis votul. Respins. Trebuie să spun așadar că avem 55 de persoane și car, uh, cartele de vot nu sunt decât 53. Deci întotdeauna vor fi câteva diferențe, de fapt, la rezultatul adevărat. Patru colegi, de fapt, nu au cartele de vot. Deci există oarecum câteva devieri. 97 cu 3, 15. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri respins. Nouăzeci șase prima parte. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri respins. 98, 96 partea a doua. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri respins. I3 15 partea a doua pentru, împotriva, abțineri, respins. Identice 96, partea 3, 99, între 15, partea 3, cine pentru, împotriva, abțineri, respins. 100, pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Verificăm. Bine, verificăm 11. Abstimmung beendet. S-a închis votul. Mereu aceeași problemă. Avem 56 uh, de prezenți și 4 fără cartele, deci momentan e respins după rezultatul de pe mașină. ITRE 14, partea a doua, 95 partea a doua. Am făcut asta, spune președintele? A, da, pardon, suntem la, eram la 100. Acum trecem pe, partea, pe pagina următoare, 101 și 102, identice. Împotrivă, abțineri, respins. 103 acum, pentru. Împotrivă, abțineri, respins. Amendament consolidat 2A. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Aceasta ne va economisi multe voturi. Trecem la 118, Rot Berend, la pagina 6. Cine-i pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. IMCO 9 și 119. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 120-121. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri respins. I 318 pentru? Împotrivă? Abțineri respins. 122. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Verificăm 122. S-a închis votul. 32 pentru, 21 împotrivă. Se adoptă compromisul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Pagina următoare, 134. Cine-i pentru? Mastalca. Împotrivă. Pentru, mă scuzați, împotrivă. Abțineri. Se respinge. Imco 11. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Imco 12, prima parte. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 135. Ce nume? IMCO 12, prima parte, verificare. Bine, verificăm. Cine dorește? Bine, verificăm uh, IMCO... IMCO 12, prima parte. S-a deschis votul. S-a închis. Respins. 25 pentru, 28 împotrivă. Nu pot spune decât că ceea ce văd câteodată nu corespunde cu votul electronic. În fine, 135 Parvanova Iuzo. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. IMCO 12, partea a doua. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm. Bine. IMCO 12, partea a doua, verificare. S-a închis votul. Da, similar rezultatul. Respins. O 136, itre Cine-i pentru? Împotriva. Abțineri. Respins. 137 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 138 și 139 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. i 321 21 era și el votat. 142 rivazi. Cine-i pentru? Împotrivă abțineri, respins. 143 rivazi pentru, împotrivă, abțineri, respins. 144, 5 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Verificăm 144. S-a închis. 21 pentru 30 împotrivă, respins. Imco 14, cine pentru? Împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 1A, pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Pagina următoare, ITRE 25, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Acum ajungem la amendamentul consolidat 2B. cine pentru? Amendamentul 2B. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. ceea ce ne economisește din nou multe voturi. Pagina 11 acum, IMCO 16. cine e pentru IMCO 16? Mulțumesc. Împotrivă. Abținere. Se adoptă. Acum, acesta este este este deci acoperit. Trecem la pagina 12, 163, 64, 65, toate acestea sunt acoperite. Atunci, acum votăm IMCO 17 cu 166. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 167 pentru, Împotriva, Abțineri se respinge. Verificăm 167. S-a închis votul. Douăzeci și șase la douăzeci și cinci se adoptă. foarte multe estimări pozitive. 100... Garelio Rodriguez, așa, Perelio Rodriguez, 168, mă scuzați, cei pentru? Împotriva. Abțineri. Eu zic că se adoptă, dar eu zic că mai bine verificăm. 168 acum. S-a închis votul. Nu se adoptă. Deci, pe de o parte, 5 persoane n-au cartela de vot, ceea ce devine foarte complicat acum. 13. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri. Verificăm. S-a închis votul. Se adoptă. Nu, se respinge, spune președintele. Într-adevăr, s-a 26 împotrivă. Cred că mai bine continuă Corin Lepaș, de fapt. Deci, 169, Lize Ulmer. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul numărul 3. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Pagina 14 acum. I329, partea a treia. Cine este pentru? Împotrivă, pardon. Abțineri se respinge. 189. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 190 cade. Și continuăm pe pagina următoare. 195, 196 și 330 identice. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 197. cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Da, văd că acum nu mai aveți încredere deloc în mine. 197, verificăm. S-a închis votul. Se adoptă. 27 pentru, 24 împotrivă. Se adoptă așadar. 200 lăpași. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 201 lăpaj. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 202 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificare. S-a închis votul. 24 pentru, 27 împotrivă, se respinge. 203 pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că e același lucru, dar haideți să verificăm. S-a închis. 30 pentru, 21 împotrivă, se adoptă. Compromisul numărul 6. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul numărul 7. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Pagina 17 acum, IMCO 25 și 219 identice. Cine-i pentru? Împotriva? Abțineri se adoptă. Se respinge. 220 prima parte, 223 prima parte. Cine-i pentru toate acestea? Împotrivă? Abțineri respinse. Bine, dacă vreți, verificăm. Deci 220, 223, prima parte, verificare. Persoane de la PPM Plus. Acum e ok. 24 pentru, 27 împotrivă, se respinge. 221, prima parte, i 33, prima parte. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 222, partea a doua, i 33, partea a doua, cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 224, prima parte, IT 33, partea a treia. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 221, partea a treia. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 223, partea a doua, 220, partea a doua, cine e pentru? Împotriva? abțineri, respins. Verificăm. Bine. Ne întoarcem, deci 223 partea a doua și 220 partea a doua verificăm. Abstimmung beendet. S-a închis votul. 30 pentru, 23 împotrivă, se adoptă. 225 și IMCO 26. Votăm așadar acestea două. cine e pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 224, partea a doua. cine pentru? Împotrivă? Abține respins. 221, partea 4, I333, partea 4 și 224, partea 3 Cine este pentru? Potriva. Abțineri respinse. 222, cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. IMCO 27, prima parte. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 221, partea 5-a. ITRE 33, partea 5-a. 228, prima parte. Cine-i pentru? Împotrivă? abțineri, respins. Șaisprezece din partea raportorului, cine pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 227, prima parte, cine pentru, împotrivă, abțineri, respins. 221, partea 7, 228, partea 2, cine pentru? Împotriva. Abțineri respins. I333, partea 6, cine pentru? Împotriva. Abțineri respins. IMCO 27, partea 2, cine pentru? Împotriva. Abțineri respins. 226. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. 226. Bandit. S-a închis votul. 28 pentru 22 împotrivă. Se adoptă. 227, partea a doua acum. cine pentru? împotriva Abțineri. Respins. 221, partea 8 a cine pentru? împotriva Abțineri. Respins. 221, partea 9, 229. ITRE 33, partea 7 cine pentru? Împotrivă. Abțineri respinse. 230 pentru, împotrivă, abțineri, respins. ICO 28 pentru, împotrivă, abțineri, respins. IMCO 29, prima parte. Cine-i pentru? Potrivă? Abțineri? Respins. IMCO 231, pardon, pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă. 232 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Identice 239 prima parte, 241 prima parte, cine pentru? Împotrivă, abțineri, respins. Aici era și ITRE 34. Pagina următoare. 240, prima parte. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Identice mai multe. Bușoi, Rivazi, Delvo, etc. Deci cine pentru ele? Împotrivă? Abțineri? Respinse. Identice acum IMCO 29 cu Juvan și Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Deci IMCO și Juvin verificăm. Bine. IMCO 29, partea a doua, 233, se deschide votul. IMCO 29. IMCO 29, partea a doua și 233 Juva. S-a închis votul. Da, foarte convingător. 234, 235 și 17 identice. cine pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 240, partea a treia. cine pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Identice 241, partea a treia, 34 partea a treia. cine pentru? Împotrivă. Abțineri respins. IMCO 30 cu 237 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 240 partea 4, 241 partea 4, IT 34 partea 4 și 239 partea 3. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri respins. I334, partea 5 pentru. Împotrivă, abțineri, respins. 236 pentru, împotrivă, abțineri. 238 pentru, nu? Da, Pardon, 239, partea 4 acum. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. I3 55? Nu, 35, spune președintele. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 242, prima parte, pentru, împotriva, abțineri, respins. 242, partea a doua, B, pentru, împotriva, abțineri, respins. 242, partea a treia, cine pentru? împotriva, abțineri, Respins. 242, partea 4 cinei pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 242, partea 5 cinei pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 242, partea 6 pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 245 pentru, Împotrivă. Abțineri. Respins. 247 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 246 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 244 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. IMCO 31 243 împreună. cine pentru? Împotriva. Abțineri. Respins. 248 cine pentru? 3, uh, împotriva. Abțineri. Respins. IMCO 32 pentru. Împotrivă. Abțineri verificare. Verificăm IMCO 32. Abstimmung beendet. S-a închis votul. Foarte just. 26 pentru, 26 împotrivă. Se respinge. 18 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. IMCO 33 pentru. Împotriva. Abțineri. Respins. 249 prima parte. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 250. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm, verificăm 250. S-a închis votul. 26 pentru, 24 împotrivă, 2 abțineri. Se adoptă. 19. Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. 249, partea a doua, cine pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. 249, partea a treia, cine pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. 20, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 251, cine pentru? Împotrivă. Nu știu dacă tot PP-ul e împotrivă. Haideți să verificăm. 251. Verificare. S-a închis. 26 pentru, 26 împotrivă, respins. 21. cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 22 pentru, împotrivă, verificăm. 22 verificare. S-a închis. Respins 26 pentru, 27 împotrivă. 23. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 252. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. ITRE 37. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. IMCO 34. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 253 prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 254. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 24, partea a doua, din partea raportoarei. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. IMCO 35 și 253, partea a doua, identice. Cine, sunt? Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 255 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 25 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 26 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 256 pentru, împotrivă, verificăm electronic pentru 256. S-a închis votul. 27 pentru, 26 împotrivă. Se adoptă. 257 Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 9. Voturi pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 258 și ITRE 38 identice. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm. Verificăm 258 și 338 prima parte. Să a deschis votul. Mai deschidem o dată votul. S-a închis votul. 25 pentru, 28 împotrivă. Se respinge. 259. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic. S-a închis votul. 27 pentru 26 împotrivă se adoptă. 260. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic. S-a închis votul. 26 pentru 26 împotrivă. Se respinge la limită. Între 38, partea a doua, cine este pentru? Împotrivă. Verificăm electronic. S-a închis votul. 25 pentru, 26 împotrivă se respinge. 261 pentru, 200 împotrivă. Verificăm. S-a închis votul. 25 pentru 27 împotrivă se respinge. Identic 262, i 38 partea a doua, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul numărul 8, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 263 din partea Schnellhardt pentru împotrivă abțineri. Din păcate se respinge, estimate coleg. Amendamentul consolidat 4B. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 264 pentru Împotrivă. Abțineri se adoptă. Doriți să verificăm? 264. S-a închis votul. 32 pentru, 18 împotrivă, se adoptă. 265. Cine este pentru? 265 caduc. Compromisul 10. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul numărul 11. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă compromisul 12. Voturi pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Sunt identice. Inco 36, amendamentele 267, 268. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Din nou identice, 269, ITRE 39. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 266 din partea lui Ianoș Ader pentru împotrivă verificăm 266 S-a închis votul. 26 pentru 27 împotrivă. Se respinge. IMCO 37. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm electronic pentru IMCO 37. S-a închis votul. 29 pentru 24 împotrivă se adoptă. 270. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. S-a închis votul. 31 pentru, 22 împotrivă. Și acum ajungem la considerente. 30 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 27 pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm. S-a închis votul. 29 pentru 24 împotrivă. Se adoptă. I31, voturi pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Douăzeci și nouă. Pentru. Pentru 29. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic. S-a închis votul. 27 pentru, 20 4 împotrivă, se adoptă. Douăzeci și opt cade. Compromisul 4A. Cine este pentru? Mulțumesc împotrivă. Abțineri se adoptă. 32. Pentru Împotrivă. Verificăm. Verificare pentru amendamentul 32. S-a închis votul. 21 pentru, 32 împotrivă se respinge. 34 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 35 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Litre 2. Verificăm. Verificăm 35. S-a închis votul. 27 pentru 27 împotrivă. Se respinge. Itre 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 2C. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. Pagina următoare, compromisul 1B. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Și am ajuns la 51. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Continuăm cu IMCO 4. Cine este pentru IMCO 4? Împotrivă? Abțineri se respinge. 53. Pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. 3. Pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. 54 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 55-56 identice, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. ITRE 6 era cuprins. 57, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 59, prima parte. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 58, prima parte. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 60, prima parte. Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. IMCO 5. Pentru? Împotrivă? abțineri se respinge. 59, vot pe părți. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, se respinge. Partea a doua, voturi pentru. Împotrivă. Abțineri, se adoptă. Cinci, pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 58 partea a doua pentru, împotrivă, abțineri se, se adoptă. 62 și ITRE 7 identice pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 61 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 65 pentru, Împotrivă. Abțineri verificăm. Verificăm 65. S-a închis votul. 28 pentru, 26 împotrivă, se adoptă. 66 și IMCO 6 identice, cine este pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. 67. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm. Verificăm 67. S-a închis votul. 60 și, 29 ă, pentru 23 împotrivă se adoptă, 6 voturi pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Am ajuns la 71 și ITRE 9. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm. S-a închis votul. 26 pentru 28 împotrivă se respinge. Imco 7. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm electronic. S-a închis votul. 26 pentru 26 împotrivă se respinge. Numărul 7. Voturi pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ați fost extraordinari, ați rezistat, bine. Votul final electronic privind proiectul de raport. S-a deschis votul. S-a închis votul. 49 pentru niciun vot împotrivă, 5 abțineri. Și acum votul privind proiectul re rezoluție legislativă. S-a deschis votul. S-a închis votul. De asemenea, 49 pentru, niciun vot împotrivă, 5 abțineri. Felicitări raportoare Linda McEwen pentru activitatea desfășurată pentru siguranța sectorului farmaceutic. Am lucrat bine. Astăzi, după amiază, la ora 15, ne vom revedea, dar nu am ajuns la finalul întâlnirii noastre, pentru că mai avem raportul delegației privind uh, Agenția uh, pentru Produse Chimice de la Helsinki, ESA, o agenție importantă în activitatea noastră Persoana de contact pentru EHA este Satu Hasi și vă rog puțină atenție. Vreau să o invit pe Satu Hasi să ne vorbească puțin despre vizita noastră la Helsinki, elementele principale ale dezbaterii noastre. I'm, I'm <laughs> thank, you very much, but well, I, I, I was not in... Mulțumesc foarte mult, dar nu am fost informată că va trebui să prezint raportul, deci nu sunt pregătită. Aș putea să vă vorbesc despre câteva chestiuni, totuși. Agenția Europeană pentru Produse Chimice aplică o legislație care modifică considerabil situația anterioară. Nu este deloc ușor. Este vorba de foarte multă muncă. S-au discutat multe aspecte bugetare și de organizare, precum și de uh, IT, tehnologia informației. Vreau să vă spun că intenționam să discutăm o problemă în cadrul comisiei, o problemă ridicată deja de membrii comisiei noastre în nenumărate rânduri. Este vorba de lista candidaților, lista, mă scuzați, a substanțelor uh, chimice care sunt candidate la autorizare. Problema este că este vorba de sute de substanțe, aproximativ 500 de substanțe, care nu sunt uh, substanțe intermediare în uh, industria petrochimică, care întrunesc criteriile uh, substanțelor foarte toxice Iar la ora actuală, numărul substanțelor chimice care sunt pe această listă de substanțe candidate la autorizare este de 30 de substanțe chimice. Iată deci, progresul înregistrat a fost foarte lent. Pentru oamenii de rând, un lucru foarte important, iată, nu are loc din cauza acestei probleme, iar consumatorii au dreptul să fie informați. În legislație există această stipulare privind informarea cetățenilor cu privire la substanțele periculoase, dar această informare se li- este limitată la această listă a substanțelor. Odată cu noua comisie, domnii comisar Tajani și Potocnic, au căzut uh, la un acord privind chestiuni foarte importante în acest domeniu, ceea ce înseamnă că în cadrul calendarului asupra căruia au căzut de acord, numai un sfert din substanțele cunoscute care ar trebui să se regăsească pe această listă își vor uh, găsi locul acolo vor apărea, vor figura acolo. Acest uh, raționament este acest raționament al comisiei este că se va crea, se vor crea două etape în această legislație lista substanțelor, lista substanțelor candidate la autorizare și următorul pas care ar trebui să fie hotărârea substanțelor care trebuie să treacă printr-un proces de autorizare. Deci trebuie să fie sigur că fiecare substanță de pe, list, de pe această listă va trece prin procesul de autorizare, va obține o autorizație comunitară acest lucru este poate uh, ușor de înțeles din punctul de vedere al serviciilor comisiei, dar problema este că una dintre elementele principale ale acestei legislații, și anume dreptul consumatorului de a fi informat, lipsește din această procedură. În egală măsură, sunt de părere că o chestiune importantă pentru membrii comisiei noastre este următoarea. În cadrul acestei vizite am înțeles că Agenția Europeană pentru, pentru Produse Chimice, ai cărei reprezentanți au uh, fost întotdeauna în legătură cu membrii comisiei noastre, spuneau că, că nu pot să facă nimic, fiindcă statele membre sau comisia iau uh, hotărârea de a includă o substanță sau nu pe această listă, iar ei nu fac decât să urmeze ordinele primite de la superiori. Iar acum ni se spune că situația s-a îmbunătățit, dar că progresul uh, se face prea încet. Reprezentanții agenției au spus comisiei că nu pot să se miște mai repede Eu însă nu am uh, analizat uh, îndeaproape chestiunile bugetare, dar uh, aș dori să menționez faptul că doamna Hauk, expertul nostru bugetar, precum și alți membri ai comisiei noastre, și-au exprimat uimirea, să spunem așa, că această agenție se mulțumește cu promisiunile comisiei Conform estimărilor noastre, nu putem fi siguri că, având la dispoziție aceste resurse, resursele pe care le primez sau care le-au fost promise, vor putea gestiona sarcinile pe care trebuie să le înfăptuiască, dar agenția nu cere mai mult. Iată, poate aici, comisia noastră ar trebui să se implice. Cred că... Sper că comisia noastră va, se va implica activ în ceea ce privește această listă a substanțelor candidate la autorizare, iar um, în egală măsură cred că ar trebui să ne implicăm în chestiunile bugetare și legate de resurse. Uh, Mulțumesc, Satu Hasi, pentru acest raport spontan Într-adevăr, putem spune că agenția ECA a început bine, bineînțeles, datorită ajutoarelor din partea guvernului finlandez, atât uh, stabilirea sediului respectiv și prima fază de început a reușit foarte bine. A existat uh, o sarcină foarte dificilă, odată cu preînregistrarea, 7,5 milioane de înregistrări au fost uh, prima sarcină de lucru, acum vine a doua etapă de înregistrare până în noiembrie 2010, când uh, vor fi înregistrate 25.000 de substanțe aproximativ, probabil, pentru o examinare mai detaliată. Într-adevăr, problema bugetară este o temă pe care trebuie să o abordăm. Dacă EHA nu primește susținere, nici nu poate să își uh, depună activitatea și doamna Haug uh, are dreptate. Cred că la proiectul de buget 2011 trebuie să ținem cont de această perspectivă și să încercăm să găsim uh, o linie bugetară pentru EHA care să fie pusă la dispoziție și gata să intervină în cazul în care este nevoie. La aceasta se adaugă și faptul că EHA se ocupă și de biocide din uh, într-o anumită clasă. Aceasta este următoarea sarcină de lucru a agenției. Am discutat uh, dacă sau nu are potențialul să facă acest lucru și problemele care sunt legate de acest aspect. Văd că s-au înscris mai mulți la cuvânt. Doamna Guinness are cuvântul la care a fost de asemenea membru în delegație. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și colegii noastre pentru această prezentare spontană. Vizita a fost foarte bine organizată și aș vrea să le mulțumesc organizatorilor și foarte folositoare pentru noi, fiindcă am putut să verificăm impactul unei legislații. Însă sarcina acestei agenții este uriașă, poate că nu ne dăm seama, iar Europa este fruntașă în acest uh, domeniu, în ceea ce vește eforturile depuse. În ceea ce numește această listă, într-adevăr am și unele îngrijorări și mi se pare că încercăm să aducem la oaltă prea multe informații, uh, ne întindem prea mult astfel încât uh, domeniile care ne interesează pe noi, cum ar fi această listă, nu vor fi abordate atât de rapid cum ne-am dorit noi, dar uh, așa a fost concepută legislația. S-a vorbit deja despre rolul statelor membre în ceea ce privește Uh, aducerea substanțelor uh, periculoase la, uh, la cunoștința ECA. S-a, s-a vorbit despre anumite substanțe și când cetățenii noștri aud că există o substanță periculoasă, iar ECA, această agenție, nu se ocupă de, de această substanță, atunci, într-adevăr, că ei nu mai înțeleg nimic și trebuie să ne ocupăm de aceste lucruri. Încă câteva chestiuni. Impactul asupra IMM-urilor la nivel european în ceea ce privește implicațiile acestei legislații trebuie să fie recunoscut și sperăm că va exista o partajare a informațiilor. Această idee este foarte bună, într-adevăr, dar trebuie să avem grijă dacă va funcționa în practică. Uh, și sau dacă vor exista efecte negative asupra IMM-urilor. Eu sunt conștientă de această problemă, iată. Câteva aspecte, domnule președinte, încă o dată aș dori să mulțumesc agenției și organizatorilor pentru această vizită foarte rodnică, după părerea mea. Mulțumesc. Într-adevăr, am avut impresia că agenția s-a angajat foarte puternic în această direcție ceea ce ține, bineînțeles, și de faptul că industria este gata să dea informațiile, există o organizare foarte bună în coordonarea acestor informații și avem o problemă pe care trebuie să o rezolvăm anul acesta și anume colaborarea cu statele membre. Există două probleme, două puncte slabe la implementarea directivei RICI Directorul Danțig a fost invitat uh, de către noi, poate după ce trece această perioadă fierbinte, poate în noiembrie să vină la noi în comisie pentru a participa la discuții și pentru ca să ne informeze despre felul în care avansează lucrările. Există alte comentarii? Nu este cazul. Văd că toată lumea este destul de obosită după maratonul de votare, atunci încheiem aici ședința pentru dimineața aceasta și ne vedem la 3. La 3. S-a suspendat ședința.